va avea loc următoarea ședință începând de la ora 9. Aveți ordinea de zi pe site-ul Parlamentului European. Am încheiat ședința de astăzi. Noapte bună!